zi care arată că bătrânii sunt o povară socială, uh, incluzând uh, femei și bărbații din această grupă de vârstă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Închidem discuția. Se va vota mâine la ora 11.30. Mâine, 13 septembrie. Reluăm ședința la orele 9 Ați, uh, știți care este deja ordinea de zi pentru că este publicată pe site. Uh, ședința de astă seară se închide. Mulțumesc!